Mes chers collègues, mes chers collègues, la séance est ouverte. La séance est ouverte. Je rappelle. Doamnelor și domnilor, haideți să începem ședința. Doresc să spun uh, bună ziua tuturor până când se așează toată lumea și aș dori să vă aduc aminte că avem o un ordine de zi foarte încărcată în această după masă. Avem voturi foarte importante. Deoarece vom vota lucruri importante pe, legate de uh, buget. Comension. Cei care nu participă la ședință sunt rugați să părăsească sala. Înainte de a începe, haideți să-i urăm la mulți ani Iutei Hauck. Vinerea trecută, Iuta a împlinit 40 de ani. și ne bucurăm să ne alăturăm tuturor uh, celor care o îndrăgesc pe Iuta pentru a îi ura felicitări de ziua sa de naștere. Punctul 1. Adoptarea ordinii de zi. Înainte de ședință, am primit o solicitare din partea doamnei Vertman. Doamna Vertman, am primit, deci, o solicitare de amânarea votului asupra raportului dumneavoastră. Da? Pentru a putea lua legătura cu grupurile și a vedea dacă rămân în picioare unele amendamente sau nu. Așa e? Dankeschön für das Wort nochmal. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. În ceea ce pri- privește directiva de taxare a energiei, aș avea o rugăminte. Tocmai este, este vorba de amendamentul pe care îl retrăsesem inițial și ținând cont de poziția Parlamentului, există acum o nouă mișcare în sensul găsirii unui compromis și am discutat aceste lucruri cu colegii din PPE și uh, din partea socialiștilor și aș avea rugămintea să amânăm votul până săptămâna viitoare pentru ca reprezentanții grupurilor politice să se poată întâlni și să ajungem împreună la o formulare finală. Donc, du point de vue... Bun. Deci, în ceea ce privește calendarul, se poate face acest lucru și pentru înlesnirea găsirii unui acord politic uh, punem acest punct pe ordinea de zi a următoarei noastre ședințe. Bun. Mai apoi, punctul 2 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal a reuniunii din data de 22 septembrie. Dacă nu se fac observații până la finele reuniunii, se consideră aprobat. Comunicările președintelui le aveți pe Cobu News. Și acum, haideți să trecem imediat la punctul 8 8. La punctul 8 drept, începem cu voturile. Aveți cu toții cartelele de vot. Căutați-vă cartelele de vot și luați-vă în același timp și proiectul de rezoluție prezentat de doamna Balțani și domnul Fernandez, cei doi raportori ai noștri. Îl am și eu pe undeva. Bun. Aveți tabelul de vot? Aveți și cartelele de vot? Nu? A. Un coordonator de la PPE nu-și are cartela de vot. Va vota în scris. Puf, ce să facem? Dacă stăm toată ziua pe internet, a dispărut din rândurile noastre. Amendamentul 1 al lui Miguel Portaș. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri? Se respinge. 2. Giovanni Lavia. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Raportorul este printre noi? Da? A, mă scuzați. Francesca, ești prea departe de mine, nu te mai zăresc. Amendamentul 3 al lui Miguel Portaș este caduc. A, a doua parte este caducă. A, mă scuzați, spune domnul președinte. Votăm mai întâi amendamentul 3. Cine este pentru? Raportorul este împotrivă. Împotrivă, abțineri, se respinge. Nu a devenit nimic caduc. Amendamentul 4. Alvaro și ceilalți. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 5. Miguel Portaș. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 6. Doamna Vertman. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 7. Domnul Lavia. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Domnul Portaș. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 9. Domnul Far. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Domnul Wilmot. Raportorul este împotrivă. Mă scuzați, până, domnul președinte, doamna Wilmot. Glenis Wilmot. din țara Galilor, da? Să... Englezaică, britanică. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Mulțumesc, abțineri, se respinge. 11. Domnului Morganti. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 12. Giovanni Lavia. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Miguel Portaș. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 14. Miguel Portaș. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15. Alvaro și grupul liberal. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 16. Domnul Portaș. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 17. Găran Ferm. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Majoritatea este pentru. Deci, prima parte a amendamentului 19 devine caducă, dar înainte trebuie să votăm 18, care este compatibil al domnului Portaș. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Votăm acum a doua parte a amendamentului 19. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20. Miguel Portaș. Raportorul este împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 21. Göran Fern. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se, se adoptă. 22. Miguel Portaș. Care este compatibil. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23. Elga Trupel. Este împărțit în trei părți. Prima parte se referă numai la adverbul deeply, care nu-i place domnului raportor. Cine este pentru? Împotrivă? respingem pe deeply și rămânem superficial, nu profund. A doua parte, de la regrets până la energy research. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Aha, împotrivă. Haideți să ne jucăm electronic. Eu am dreptul de vot. Și o să adăugăm un, o persoană pe lista de vot. Să deschis votul. 14 pentru, 25 împotrivă, se respinge. A treia parte, dar mai are rost să o votăm? Da. Mai are rost. Dacă nu mai avem nici prima, nici a doua parte. Nu putem să spunem therefore, adică deci, fiindcă nu mai avem la ce să tragem o concluzie. A treia parte poate fi supusă la vot fără therefore, fără deci dat fiind că am respins motivul pentru care trebuie să se întâmple asta, deci raportorul este împotrivă, cine este pentru, Helga și Verzi. Cine este împotrivă? Majoritatea celorlalți abțineri devine caduc. Deci, amendamentul 24 nu mai rămâne, din amendamentul 23 nu mai rămâne nimic. Iată, aceste trei părți au fost distruse de trei rachete diferite. 24 al Helgei. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 25. Avem un amendament oral din partea domnului raportor. The issue of the extra financing needed for ITER by the end of 2011 in order, etc. Qui est pour? Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă normal, abțineri. Vă mulțumesc. Avem o abținere, majoritatea este pentru acest amendament, completat de amendamentul oral. 26 a fost retras. 27. Miguel Portaș, raportorul, este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 28. Giovanni Lavia, raportorul, este pentru. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 29. Portaș, raportorul, este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 30. Doamna Vertman, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Avem uh, un compromis amare, dar la solicitarea PPE-ului avem un vot pe părți. Prima parte. Decides reduction of youth unemployment. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Jusqu'à these programs. Raporteur est pour. Pour. Raportorul este pentru. Pentru, împotriva, haideți să verificăm. Verificăm electronic. Salvador poate să voteze, deci dacă avem un membru PP în plus, eu sunt acela, dar deocamdată nu e cazul, se închide votul. 26 împotriva 14 pentru se respinge. A doua parte este respinsă. A treia parte, de la Also Proposes până la Erasmus Mundus Program, raportorul este pentru, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La compromisul A mare, a doua parte este respinsă. Restul se adoptă. Înseamnă oare acest lucru că Amendamentele următoare pot fi considerate acoperite. 31, de pildă, da? 32, 33 și 34. Excelent. 35 al grupului liberal. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Liberalii, conservatorii, domnul Hartung împotrivă. Ceilalți, abțineri, se respinge. 36. Aceiași autor. Cine este pentru? Aceeași majoritate. Cine este împotrivă? Aceeași majoritate. Abțineri se respinge. Supunem la vot amendamentul 37. Deci... Și... Raportorul trebuie să vă spun că nu propune o adăugire contrar celor scrise în acest document. Deci, votăm 37 în forma sa actuală. Cine este pentru? Împotrivă? Votăm electronic. Se redeschide votul electronic pentru amendamentul 37, unde nu mai este vorba despre o adăugire. A votat toată lumea? Se închide votul. 22 pentru 17 împotrivă se adoptă. 37 a fost adoptat, deci 38 devine caduc. Era compatibil cu 36, dar nu și cu 37. Dar, haideți să votăm 39 al lui Miguel Portaș. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 40. Același autor. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 14, același autor. Pentru, potrivă abțineri, se respinge. 15, grupul liberal. Raportul este pentru. Cine este pentru? A, îmi pare rău, spune domnul președinte. A, nu s-a întâmplat nimic. Business as, as usual. Președintele este cu capul în nori, spune domnul președinte. Deci, 41 la pagina 4, amendamentul lui Gheran Fern. Raportul este pentru. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 intră aici. 43 a liberalilor, raportul este pentru. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 este și-l acoperit. Aici ne-am ocupat de el, 45, al lui Truppel, pe două părți. Prima parte, de la Call Zone până la This Challenge, raportorul este pentru, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că majoritatea este pentru. Verificăm electronic și sunt anunțat că nu mai am drept de vot. Deci nu o să votez. Dar vă rog să votați cu toții repede și bine se închide votul. 14 pentru, 26 împotrivă. Această primă parte este respinsă. A, mai are rost să votăm a doua parte? Deci e devine caducă dacă prima parte este respinsă. Deci, încă o dată a fost înfrântă doamna Trupel. 46 al domnului Portaș. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 47 al domnului Trupel, raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Votăm electronic. 47, amendamentul doamnei Helga Trupel. Se deschide votul, eu nu votez, dar dumneavoastră să o faceți repede și bine, în mod eficient. S-a închis votul. 19 pentru 21 împotrivă se respinge. 48 a lui Göran. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și 49, dar că este identic. Avem compromisul B al Francescăi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc, se adoptă. Următoarele două amendamente devin deci caduce. Ajungem la 52 al Iutei Haug. Aici avem un uh, vot separat. Prima parte provides for până la environmental legislation. Raportul este pentru cine este pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte end requests până la in a consistent way. Raportorul este pentru cine este pentru, Împotrivă. Majoritatea este împotrivă. Această a doua parte este respinsă. 53. Am înțeles că avem un compromis B prim în ceea ce privește amenda, alineatul 32 pe care îl supun la vot. Aveți cu toții acest document. Nu? Este vorba de o adăugire la aliniatul 32. Francesca, spuneți-ne. Credo che non abbiamo votato 53. Nu cred că am votat 53, sau mă înșel. Just parce que... Nu vă înșelați, dacă am înțeles eu bine, dar corectați-mă dacă greșesc prefer să vă votez compromisul înainte, așa mi-a propus un raportor și dacă este cazul, 54 și 57 vor fi acoperite și 53 și 55 vor fi caduce. E vorba de amendamente care se le, sunt înaintate la același alineat. Mai întâi se supune la vot propunerea raportorului. Dacă se adoptă, restul devine caduc, dacă nu, votăm. Deci, Compromisul B prim al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Bun, acum, toate celelalte amendamente, 53, 54, 55 și 57, sunt acoperite, dar fără 56 sub uh, rezerva ceea ce ne va spune Giovanni. La l'emendamento 50... După părerea noastră, domnule președinte, amendamentul 55 nu este acoperit de acest compromis, așadar ar trebui să-l votăm. 55. 55. Al doamnei Holmeier. Bun. Nu 57. 55. Da? Bun. Raportorul este de acord cu dumneavoastră, raportorul este împotriva acestui amendament, dar îl supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Trebuie să votăm electronic. Rezultatul este foarte strâns și eu, în continuare, nu votez, dar dumneavoastră să o faceți. Se închide votul. 21 pentru 20 împotrivă, într-adevăr, era un vot strâns. 55 se adoptă și este compatibil compromisului. 56 este supus la vot amendamentul doamnei Trupel. Raportorul este împotriva. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 57 ne-am ocupat de el. 58. Da, 57, da. Dar 58 trebuie supus la vot. Dar la o a doua lectură, raportorul nu mai este de acord cu acesta și acum este împotrivă, fiindcă are legătură cu votul anterior. Bine, poate exagerez un pic. Cine este pentru 58? Împotrivă. Verificăm electronic amendamentul 58. Dat fiind că, votul, că rezultatul este foarte strâns, se deschide votul, eu nu votez, se închide votul. De data asta, invers, 21 împotrivă, 20 pentru, 58 se respinge. 59 al lui Miguel Portaș, raportorul este împotrivă, cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 60. Al domnului Alvar, raportul este pentru cine este pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 61. Domnul Șimanski, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 62. Miguel Portas, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 63 al domnului raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 64. Miguel Portaș, raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 65. Utah Haug, raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Am ajuns la compromisul C al Francescăi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Următoarele două amendamente devin deci caduce. 68. Domnul Lavia. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. PPE-ul a rămas izolat pe marginea acestui amendament. 69 al aceluiași autor este vorba despre un amendament oral B. Aspect of cooperation with Asia and Latin America should be acknowledged in 2012 budget. Raportor e pour. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 70 al unor liberali. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Da, o pagină mai departe, acum în direcția cea bună, 71 al domnului și Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 72 al Iutei Haug. Cu amendul cu amendamentul oral ce mare. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 73. Vandală. Raportorul este împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 74. Miguel Portas. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75. Aiutei Haug. Amendament oral de mare care se adaugă amendamentului 75. Cine este pentru? Împotrivă? Vă mulțumesc. Haideți să verificăm electronic. S-a supraîncălzit uh, consola de vot, se pare, trebuie să așteptăm puțin. Uh, merge, da, s-a deschis votul, haideți votați, eu nu uitați că nu votez, avem prea mulți membri PPE, fiindcă avem prea mulți membri PPE. A, un vot în minus? Bun, s-a închide votul. 19 pentru 22 împotrivă se respinge acest amendament oral. Și felicitări Francescăi, am votat partea rezoluției care corespundea raportului său. Pe același tabel de vot ne continuăm lucrările cu celelalte secțiuni. Secretariatul caută textul compromisului. Bun, îl avem și câteva voturi pe părți. 76. Miguel Portaș, raportorul, este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 77. Aici avem o propunere a raportorului și a domnului Portaș, iată portughezii s-au unit, pentru eliminarea alineatului 56. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 al domnului raportor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, socialiștii eh, sunt singuri, deci se adoptă. pa 80. Domnul Alvaro, care reprezintă o adăugire, dar este caduc. Nu mai avem adăugirea. 81. Miguel Portaș. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 83 al raportorului. Cine este, 82 eh, al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 83 este compatibil, dar raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 84 al domnului Porta. Și raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. și Se respinge. 85 al aceluiași autor. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 86. Un amendament oral tehnic înaintea de domnul raportor. Cine este pentru? Împotrivă. Sunteți sigur că vă place atât de mult votul electronic încât îl, îl cereți? Se pare că acest amendament tehnic-oral a dezbinat, uh, i-a dezbinat pe colegii noștri, se deschide votul. Cineva este în plus la PPE, în afară de mine. Bun, gata, a dispărut persoana care era în plus, se închide votul. Se închide votul. Se închide votul, dragii mei. 37 pentru 3 împotrivă. Nu prea am înțeles <laughs> ce s-a întâmplat, dar mă rog. Deci, amendamentul tehnic după o luptă crâncenă a fost adoptat. Încă un amendament portughez al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Ce fac socialiștii? Ce faceți? 89. Am votat amendamentul 88. Am cer scuze, spune domnul președinte, era alt amendament tehnic. Avem prea multe amendamente tehnice. Deci, supunem la vot 88. Un amendament înaintat numai de domnul raportor. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la 89, 90, amendamentele portugheze, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, Verificăm electronic. A votat toată lumea, se închide votul, 24 pentru, 70 împotrivă. 92. Miguel Portaș. aportul este pentru, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 93. Raportorul dorește să facă un amendament oral. L-ați primit și sunteți pentru acest amendament. Cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cu majoritate pentru. 94. Un amendament oral tehnic. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 95 ce vine caduc. 96 și 97. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Socialiștii sunt singurii care se opun. 98 devine caduc. 99 și 100. Cine este pentru? Împotrivă. abține Se adoptă. 101. Miguel Portaș. Raportorul este împotrivă. Pentru. Împotrivă. abține Se respinge. 102. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aceeași majoritate, dar inversă, se adoptă. 103 a fost retras. 104 cu amendament oral din partea raportorului, pe care l-ați primit în scris. Și socialiștii cer un vot pe părți. La 104. Prima parte. De la Welcomes până la Mutual Confidence. Așa e, Goran? La 104. Prima parte. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă prima parte. A doua parte. De la considers până la since then. Raportorul este tot pentru. Cine este pentru? Cine este pentru cea de-a doua parte? Împotrivă. Abțineri? Nu prea e clar. PP-ul și socialiștii se opun aici. Facem deci un vot electronic. Electronic. On vot, on vot, on vot. Il a pas trop de vot. Haideți, votați. Nu a votat toată lumea, nu sunt suficiente persoanele care au votat. Haideți, terminați-vă cafeaua și votați. S-a închis votul. 21 pentru 15 împotrivă, cea de-a doua parte se adoptă și ea. 105 raportul lui, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă cu o majoritate destul de strânsă. 106. Cu amendament oral și un vot pe părți. Acest amendament nu este acoperit de cel de dinaintea sa, deci Nu avem vot pe părți. Nu, nu văd nicăieri. Nu avem vot pe părți. Votăm 106, care este compatibil cu cel de dinainte. Raportorul este împotrivă. Este pentru. Pentru. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Amendamentul oral. Index members are to inflation. Oui, ça c'est le fameux amendement. Acesta este faimos amendament finlandez. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Pentru. Deci se adoptă. 106. 107 acum. Este acoperit. Bun. Deci, 108, nu. Raportorul este pentru. Cine este pentru? La 108 avem un vot pe părți. opt. Prima parte. De la urges până la elections este acoperită. Nu știm. Atunci supunem la vot. Care este părerea raportorului? Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Ciudat. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic, că am avut niște majorități politice ciudate. Prima parte a lui 108. Se închide votul. A votat toată lumea, extraordinar. Care este rezultatul? 18 pentru 21 împotrivă. Prima parte se respinge. Mai are rost să votăm a doua parte. La to insure, până la allowance. Da? Are rost. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Nu mai rămas nimic din 108. 109 al doamnei Wilmot. Raportorul este împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abține se respinge. 110 al raportorului amendament oral. Intervenție fără microfon. Este acoperit și el. Bun. Deci dis dispare. 111. 107 a fost adoptat. Deci este caduc da? Să mă corectați dacă greșesc. 112-113, socialiștii au ajuns la un acord cu domnul raportor. Cine este pentru? Împotrivă. Abține se adoptă. 114 a fost retras, 115 a lui Göran, raportorul este împotrivă. Este și el acoperit. 116. Acesta nu avem un amendament oral al raportorului aici. Înlăturarea by the Cost Accounting Office. Cine este pentru? împotriva, Abțineri? Se adoptă. 117 al raportorului. Cine este pentru? împotriva, Abțineri? Se adoptă. 118 al lui Găran, raportorului este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 119. Cu amendament oral. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 120. Liberalilor, compatibil și cu un amendament oral din partea raportorului. Cine este pentru? 120. 120 este caduc din, part, din cauza lui 119. 121. Și el este caduc. Deci și Holmeier. Și Holmeier a devenit caduc. Într-un costum bavarez uh, foarte frumos, a, devenit, a căzut. Și vrem să o ridicăm acum. 122 al Găran, lui Găran Ferm, raportorul este pentru cine? Este pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 123 a raportorului și domnului Morganti. Cine este pentru? Împotrivă. Votăm electronic. Votăm 123 electronic. Le vot e clos, tout le monde a voté. S-a închis votul, a votat toată lumea. 22 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. Așadar, 125 devine caduc. Supun la vot 126. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 127. Același autor pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 128. Același autor pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 129. Putem vota în bloc până la 131, 129, 130, 131. Raportorul este pentru. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă toate trei. 132, doamna Trupel, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 133 se, este retras, 134 cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Următoarele două devin caduce, trecem la 137, Gualtieri și Vaughan, pe două părți. O primă parte, care se oprește la doamna Ashton și care place raportorului. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, Trebuie să verificăm. Nu este foarte clar. Votăm a doua parte de la amendamentul 137. S-a deschis votul. S-a închis votul. Deci, ce ne spune votul electronic? 16 pentru, 25 împotrivă, se respinge. 138 al domnului Fernandez. Cine este pentru? împotrivă, votăm electronic. Îmi pare rău, dar verificăm și 138. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 pentru, 16 împotrivă, se adoptă. 139. Compatibil cu 138. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 141 pe două părți. Prima parte, de la remarks până la commission. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, de la therefore până la reinstated. Cine este pentru? Verificăm electronic pentru a doua parte, așadar, de la 141. S-a închis votul. 16 pentru, 24 împotrivă, se respinge. Amendamentul 142 al, al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 143 este devine caduc. Înainte de votul final, aș dori să vă amintesc de faptul că conținutul avizurilor AFCO, AFET, AGRI, ECON, Ocupare, ENVI, IMCO, INTA, ITRE, LIBE, Pescuit, PETI, REGI, Transport au fost luate în considerare în cea mai mare măsură posibilă în acest uh, proiect de raport, în uh, propunerile de compromis și în voturi și asta și în urma consultărilor duse de raportor împreună cu raportorii specializați în aceste comisii. Așadar, conținutul este considerat ca uh, acoperit de acest proiect de raport al comisiei noastre și vor fi anexate la rezoluția noastră. Votul final al rezoluției noastre votăm prin vot electronic. Eu nu voi putea vota, așadar mi-ar plăcea să votez. Am să văd dacă sunt în plus sau nu. Nu sunt în plus, iată. Pot vota. Deci voi vota. Am votat. Deci încetăm votul. S-a închis votul. Rezultatul. 34 pentru, 7 împotrivă, 0 abțineri. Felicitări doamnei și domnului raportor. Alors, je vous propose maintenant Je vous propose maintenant de passer au... Vă propun acum să trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, un punct uh, care se va desfășura foarte rapid. Este vorba de raportul Böge cu privire la mobilizarea instrumentului de flexibilitate în favoarea politicii europene de vecinătate și a programului cadru pentru cercetare. Este un vot unic. Așadar, stimați colegi, am să vă rog să vă liniștiți. Este un raport de care avem nevoie pentru a completa votul nostru bugetar, pentru că este vorba de lansarea procedurii de mobilizare a instrumentului de flexibilitate pentru a finanța surplusul de credite de care avem nevoie în două categorii, 1A și 4. Și avem nevoie de mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru asta. Acest lucru înseamnă că trebuie să aibă loc o revizuire a perspectivei financiare. Nu, mă scuzați, spune președintele. Nu, asta vrea să spună că trebuie să recurgem la acordul, dispoziția cu privire la acordul interinstituțional care prevede mobilizarea instrumentului de flexibilitate. Raportor este Reimer Böge, el nu este prezent, însă a căzut de acord cu Francesca. Francesca ne va uh, explica situația și apoi vom vota. Francesca. Sì. Ho avuto, dopo la riunione dei coordinatori, un breve colloquio con il collega Böge relativamente al tipo în urma reuniunii coordonatorilor am avut o discuție scurtă cu domnul Böge cu privire la titlul uh, acestui raport și cu privire la aliniatul 2. Am căzut de acord să schimbăm referirea la programul cadru pentru cercetare cu uh, strategia 2020, atât în titlu cât și în uh, raport, în aliniatul 2, pentru a avea o justificare pentru domeniul de aplicare al uh, instrumentului de flexibilitate. Pentru că strategia 2020 conține și cel de-al șaptelea program cadru, așadar avem posibilitatea de a avea un domeniu de aplicare mai larg. Vă mulțumesc! Cine este pentru acest raport, așa cum a fost el modificat în mod oral? Pentru, împotrivă, abțineri, 5 voturi împotrivă, deci se adoptă. Vă amintesc că strategia noastră conține votul în Comisia de Bugete. S-a făcut acest lucru deja, tocmai am votat, dar nu vom supune acest raport în plen decât în momentul acordului final cu privire la uh, proiectul de buget, după uh, conciliere. Este o metodă de a utiliza uh, instrumentul de negociere al instrumentului flexibilității. Bun, revenind la vot, trecem la, proiect, la votul proiectului de buget rectificativ numărul 5, raportul doamnei Helga Trüppel cu privire la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Serviciul European de Acțiune Externă. Avem două amendamente. Întâi cu privire la organigramă, un amendament al raportorului care este Cine, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Apoi, la articolul 2, amendamentul 1, uh, Gualtieri, este retras. Da, este retras pentru că este acoperit de noul text. Bun, vot final pentru acest raport. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Așadar, este un subiect pe care îl vom putea pune pe ordine de zi a următorului trilog cu Consiliul, cu Consiliul pe 16 noiembrie. Da, dar va trebui votat în plen uh, înainte. Deci va fi 16 uh, noiembrie. Așadar, Votul cu privire la raportul Vertman a fost amânat. Trecem la punctul 12. Avem mai multe uh, cereri de mobilizare a Fondului European de Ajustare la Globalizare. Doamna Matera ne va prezenta și ne va supune la vot acest raport. Sì, Presidente, eh, io so... Oui, alors, Barbara, on a, euh, on a en fait un seul vote. Barbara, avem un singur vot cu privire la dosarul Renault, pe care l-am amânat data trecută, pe care l-am dezbătut îndelung cu uh, Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă. <coughs> Am... Dar ne veți prezenta dumneavoastră situația dăm cuvântul comisiei și uh, tuturor celor care doresc acest lucru, pentru că nu am avut o dezbatere pe acest raport. Așadar, vom încerca să specificăm pozițiile fiecăruia dintre noi, să vedem ce ne um, uh, uh, recomandă Comisia pentru Ocupare, Comisia Europeană și apoi uh, vom vota. Relațiunii care abbiamo posticipat. Vă mulțumesc, doamna președintă. Mă refer la acest raport pe care îl cerusem Comisiei pentru ocuparea forței de muncă. Dumneavoastră ne-ați, cerit, ne-ați cerut să facem câteva verificări și este vorba de una dintre cele mai mari cereri înregistrate uh, pentru acest fond din anul 2006. Discutăm aici despre 24 de milioane de euro. Plăți Uh, pentru asistarea a 3600 de lucrători, acum și pe viitor. Este o temă um, sensibilă, um, această temă care ne-a uh, cerut-o um, Comisia pentru Ocuparea Locurilor de Muncă. 71 de foști muncitori la Renault care au uh, ales în anul 2008, în mod voluntar, să intre în pensie mai repede și în urma ridicării vârstei de pensionare uh, de pensionare în Franța de la 60 la 62 de ani în 2010, acești oameni au fost uh, excluși de pe piața muncii, pur și simplu nu au acumulat suficienți ani lucrați pentru a primi o pensie. După părerea Comisiei uh, de Ocupare a Forțelor de Muncă ne-au cerut să ținem anumite fonduri uh, transferate în rezervă pentru ca Comisia Europeană să poată uh, trimite o misiune de audit la Renault. Așadar, își doresc ca uh, să se facă o verificare din partea Comisiei pentru a vedea dacă compania respectivă a făcut toți pașii financiari și legali posibili pentru a-i, uh, pentru a-i uh, proteja pe muncitori, să le, păstreze to- să le păstreze toate drepturile legate de, de pensie și să respecte drepturile muncitorilor care au ales să, să intre în pensie în mod voluntar. Comisia noastră pentru bugete în paralel, am muncit întotdeauna în paralel cu Comisia pentru Ocuparea Locurilor de Muncă și, în general, în ultimii ani nu am avut niciodată probleme. Și sper că și în acest caz vom putea respecta cu toții aceeași linie. Comisia noastră să aibă aceeași linie cu Comisia Ample. În calitate de raportor pentru Fondul European de Ajustare la Globalizare, aș dori să reamintesc uh, comisiei care sunt uh, uh, responsabilitățile noastre, trebuie să respectăm prevederile Fondului European de Ajustare la Globalizare, care nu ne, nu ne permite să reținem sume care sunt alocate statelor membre și companiilor care cer acest lucru în acest mod. Și până acum, uh, în uh, istoria uh, folosirii acestui fond nu există niciun caz în care a fost organizată o misiune de audit din partea uh, Comisiei pentru a se asigura că fondurile au fost cheltuite în mod adecvat de către compania și de către statul respectiv. După cum am spus și am repetat acest lucru, de fapt, acești fonduri nu sunt folosiți uh, direct de către companii, ci aceste, aceste fonduri sunt alocate în mod direct muncitorilor. Este, uh, nu este vorba de un fond de solidaritate, ci un fond care ajută muncitorii concediați să revină pe piața muncii. Deci această cerere de a uh, ex- exercita un audit este o cerere care nu este uh, posibilă. Știu că poziția este reprezentată aici, dar dacă îmi permiteți, uh, domnule președinte, aș dori tocmai să cer comisiei să ne ofere mai multe explicații. Vă mulțumesc. Très eh bien, merci. Alors, j'ai plusieurs demandes de parole. Mulțumesc. S-au înscris mai multe persoane la cuvânt propun următorul lucru. Am să dau în primul rând cuvântul doamnei Grelie, domnul Darden întâi. Deci domnul Darden. Apoi doamna Grelie, apoi Helga Triple, domnul Riche, iar apoi Comisia Europeană reprezentată de domnul director general, domnul Darden. Mulțumesc, domnule președinte. Barbara a explicat foarte bine situația. Este o situație cu care nu ne-am mai confruntat până acum și cred că nu trebuie să ne pripim și să spunem că doar pentru că n-a mai existat, nu poate să existe. Uh, situația este uh, specifică, este uh, nouă, se referă la legislația din Franța, se referă la câteva sute de Uh, lucrător și trebuie să nu uităm ce este esențial, că trebuie să îi ajutăm pe lucrători. Au avut loc o serie de contacte între Comisia pentru Ocupare, compania respectivă, sindicatele, deci reprezentanții lucrătorilor. Și cred că ceea ce a fost adoptat în Comisia pentru Ocupare ar merita să fie preluat în decizia Comisiei pentru Buget din acest motiv, împreună cu Estel, am uh, depus aceste amendamente orale și solicităm și uh, am dorit să acordăm aceast, acest ajutor, dar ar trebui să condiționăm această acordare de uh, progresul dosarului la Renault. Mulțumesc, spune președintele. Estel? Da, nu este o problemă delicată este o problemă foarte gravă. Domnul Tavares, care este directorul general din Franța al Renault, a spus că cel puțin 192 de persoane erau afectate uh, de, uh, de acest uh, subiect, nu doar câteva zeci. Noi avem cifre foarte diferite de cele transmise și sunt uh, cifre care vin de la întreprinderea respectivă. Astăzi, dificultatea este că termenele sunt cele pe care le-am cunoscut. Renault este beneficiar și va beneficia de o rambursare a fondurilor. Acest lucru tem sperează în uh, mințile oamenilor faptul că salariații vor fi cei care vor beneficia. Și de aceea există opoziții față de acest uh, transfer de fonduri pentru că se va adresa uh, firmei și nu salariaților. Așadar, și este vorba așadar de o cifră mult mai mare față de ceea ce ați citat, avem chiar listele cu nume avem o, recunosc o viziune uh, comună, sper, pentru că votul în plen trebuie să fie, să se bucure de o anumită majoritate. Ar fi, bineînțeles, bine să găsim o soluție care să fie bună pentru toată lumea și să fie în beneficiul salariaților, bineînțeles. Dacă aceste amendamente orale nu sunt luate în considerare într-un mod sau altul, uh, pe care îl putem discuta, e bine, nu văd cum am putea să atribuim uh, fondul. Mulțumesc, domnul Riche. Si, monsieur le président, bon, je pense qu'il faut euh, séparer... Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să separăm uh, preocupările noastre umane, sociale, de ceea ce este posibil și dezirabil să facem aproximativ 200 de salariați se găsesc într-o situație dificilă, neprevăzută de acest tip de uh, procedură, dar aș dori să vă amintesc următoarele lucruri. În primul lucru, nu avem dreptul și posibilitatea de a comanda un audit în cazul acestui fond. Deci uh, solicitarea din partea Comisiei pentru Ocupare nu corespunde niciunui fel, niciunui fel de prevederi. Apoi, regulamentul financiar interzice uh, plățile parțiale, ori este totul, ori nu este nimic. Iar reprezentantul Comisiei cu siguranță ne va confirma asta. În al treilea rând, așa cum a fost prezentat dosarul de către statul francez, el ține cont de ceea ce tocmai s-a spus. Ține, se ține cont de situația acestor uh, cetățeni. Și acest lucru uh, va fi luat în considerare de către statul francez în cadrul subsidiarității. Și noi nu putem face asta în locul acestui stat. Și, în al treilea rând, ceva ce mă stupefiază este amenințarea că prin majoritatea calificată am putea să ne opunem pentru prima dată și prin intermediul deputaților din țările respective, e bine că am putea să ne opunem mobilizării Fondului European de adaptare la globalizare, mai ales că avem de-a face cu un dosar care este conform. Deci, 200 de salariați de la Renault trebuie să fie um, de care trebuie să se ocupe statul francez, nu este uh, de datoria noastră să retragem o parte din uh, plată pentru um, și să ne impunem, să ne impunem statului francez. Mulțumesc. Doamna Triple are acum cuvântul. Aș dori să adaug că, din punctul nostru de vedere, este vorba de un caz într-adevăr sensibil, delicat. Este, de asemenea, un caz care ridică anumite probleme. După cum a spus Barbara Matera, într-adevăr, în trecut a existat o mai mult sau mai puțină interpretare identică între uh, Comisia pentru locurile de muncă și Comisia noastră. În acest caz însă nu, deci au existat probleme și în alte cazuri și drept urmare ar trebui să fim foarte atenți și în mod evident avem nevoie de clarificări suplimentare. Să spunem că, da, nu există absolut nicio problemă și nu ar trebui să, să, să, încep, să încetăm discutarea acestui caz. Acest lucru nu ar mai fi o soluție. Mulțumesc, Helga, și acum Inge Grestele, cum Vă mulțumesc. Eu nu am uh, încredere de fiecare dată când mi se spune că ceva nu se poate pe baza regulamentului financiar. Eu aș dori să mi se clarifice lucrurile pentru că eu n-am înțeles, să fiu sincer. D'accord. Merci bien. Alors, monsieur le directeur général. Mulțumesc. Domnule uh, director general, poate ne spuneți care este poziția comisiei? Uh, C'est plus qu'un sentiment, je crois que je vais vous faire part de l'analyse. Da, nu pot să vă prezint, adică nu o să vă prezint doar o părere, ci am la dispoziție chiar o analiză a acestui caz. În acest caz, desigur, respectăm toate punctele, toate argumentele care au fost uh, prezentate, însă uh, situația juridică ne spune uh, altceva. Pe baza articolului 13 um, a acestui regulament trebuie să facem o plată unică. Deci nu putem să avem uh, plăți parțiale în două, în trei tranșe. Și apoi s-a, mai, s-a spus acest lucru deja. Nu suntem deloc competenți să efectuăm un audit. Un audit al modului în care a distribuit Renault aceste fonduri. După cum am spus, acest caz a fost examinat, a fost considerat a fi un caz uh, acceptabil și aceasta este singura uh, sarcina a Comisiei pentru Bugete din Parlamentul European. Așadar, pot să vă dau un răspuns nu dublu. Cam atât am, pot să vă spun. Foarte bine. Bien, je vous remercie. Bon, c'est une affaire qui est évidemment un petit peu compl- Vă mulțumesc. Da, s-au complicat puțin lucrurile. Am uh, avut și eu contacte cu, cu persoana responsabilă să încerc să aflu cum am putea să mergem mai departe. Pentru a ușura situația lucrătorilor, mai ales în ceea ce privește punerea în aplicare a acestui fond pentru adaptare la globalizare. Punem la dispoziție doar o, parte, doar uh, o parte a fondurilor sau cum facem? Comisia ne spune că acest lucru nu e Uh, posibil. Deci nu putem ori, ori totul, ori nimic. S-a mai spus acest lucru. Și a avut loc un uh, schimb de scrisori între președintele Renault și președintele Comisiei pentru ocuparea locurilor de muncă. S-au făcut uh, decla- numeroase declarații din partea guvernului francez și se pare că problema pe care o au uh, anumiți uh, lucrători este diferită. După acordul negociat de către conducerea Renault și sindicatele de la Renault și Comisia, deci după acest acord, s-a modificat legisl- legislația franceză, astfel încât ajutorul acordat lucrătorilor ca uh, din partea fondului uh, de ajustare la globalizare nu va fi afectat, de fapt, de aceste modificări. Deci, din punct de vedere legal, nu știu ce putem face decât să acceptăm acest lucru. Deci, ori acceptăm, ori acceptăm sau nu acceptăm acest lucru. Așa cum a spus și doamna raportor, de fapt. sau dacă nu, recurgem la o acțiune de uh, luare de ostateci pentru a obține concesii în altă parte. Deci este un lucru într-adevăr complicat. Raportoarea ne-a prezentat uh, poziția. Sunt uh, trei amendamente orale. și înțeleg că raportoarea nu le susține. Sunt în cont. Aceste amendamente se adaugă se adaugă în, cel moment, în care moment? Le luăm uh, odată cu textul. Aliniatul, la aliniatul 1 avem două amendamente. Un amendament 2, Grelie și Darden. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Vă mulțumesc. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3. Cu amendamentul oral ai acelora, acelorași uh, autor. Cine se pentru? Împotrivă, abțineri, aceeași majoritate. Se respinge. Amendamentul 4. Aceeași autor. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5. Raportorul este pentru. Putem vota în bloc 5, 6, 7? Nu. 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 7. Uh, se adoptă, mă scuzați, spune președintele. 7. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 8 al doamnei Grălie și a domnului Dardan cu un vot pe părți. Prima parte. To temporary workers and rapporteur est contre. Pour. Contre. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A doua parte pentru Cred că vom verifica electronic. A doua parte s-a deschis votul. A votat toată lumea? 22 pentru, 16 împotrivă, se adoptă a doua parte. Amendamentul nou al liberalilor. Cine este pentru? Împotrivă, obțineri. Se respinge. Așadar, amendamentul 10 al domnului Paxas. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Revenim la amendamentul oral numărul 2, Grelie Dardan, cu privire la audit. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul, amendamentul oral 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1, Alvaro. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Vot final. Îl verificăm din prima prin vot electronic. vot e 16... S-a închis votul. 16 pentru, 20 împotrivă.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 Bun, cu toții va trebui să ne asumăm responsabilitatea pentru asta. Cu aceasta trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Uh, nous avons à voter des virements. Trebuie să votăm la punctul 13. Nu este vorba de un transfer de fonduri, Sidonia. Așadar, din punctul de vedere a transferurilor de fonduri, am primit o cerere cu numărul 34. Această cerere va fost trimisă prin mail și uh, corespunde deciziei pe care Comisia o ia în fiecare toamnă. Raportoarea propune să se voteze pe 7 noiembrie. Am primit așadar proiectul de buget rectificativ număr, numărul 6 și Budget Forecast Alert, de care directorul general ne-a vorbit săptămâna trecută. Deci pe 7 noiembrie vom avea o imagine de ansamblu. Este corect, domnule director general? Nu vom vota uh, transferul de fonduri numit aici cu numărul 22. Este vorba de... Este legat de uh, ajutorul Renault pe care tocmai l-am respins. Însă, viramentul cu numărul 29 se propune să-l votăm săptămâna viitoare. Este legat de o altă uh, operațiune uh, a uh, fondului care ne va fi prezentat uh, odată ce vom fi uh, terminat votul. La 36 vă propun o amânare la cererea domnului raportor Alfonsi. Este vorba de acordul de pescuit între Uniunea Europeană și Marocul. Și avem interesul ca acest, lucru, ca acest transfer să aibă loc în același timp cu avizul. Termenul este pe 8 noiembrie, deci putem vota pe 7. Același lucru este valabil pentru 41. O altă uh, mobilizare a Fondului European de Adaptare la Globalizare îl vom vota în același timp cu raportul doamnei Matera. În ceea ce privește bugetul alt celorlalte instituții. Există două tipuri de transfer, uh, unul de la ombudsman și unul de la Curtea de Justiție. Helga. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vă prezint o cerere de transfer din partea ombudsmanului și pentru Curtea de Justiție. Ombudsmanul are fonduri uh, disponibile care, datorită faptului că nu au putut fi ocupate suficiente posturi. Așadar, se dorește întărirea unor altor uh, uh linii bugetare. Uh, de exemplu, uh, software, echipamente IT și alte cheltuieli legate de delegații. Și cantitatea transferului este de 141.000 de euro și eu aș sugera să nu ne opunem acestui transfer. Pot să trec acum la uh, a doua, la Curtea de Justiție sau Discutăm prima parte inițial. Sur l'ombudsman. Bun. În ceea ce privește ombudsmanul, raportorul este pentru acest transfer. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Curtea de Justiție. Helga. Astăzi... Curtea de Justiție își dorește uh, transferul la, a 117.200 de euro de la cheltuieli la liniile uh, tranziționale de la personalul uh, permanent la uh, linia pentru personal extern, 50.000 de euro de la informație la cheltuielile curente de administrație și 600.000 de euro în uh, cadrul costurilor asociate de întreținerea clădirilor. Curtea de Justiție ne-a pus la dispoziție justificări detaliate pentru fiecare transfer și mie mi se par că este vorba de justificări pe care le putem uh, accepta și nu aș propune să nu ne opunem acestor transferuri. Merci. Bun, mulțumesc. Deci, minus cu minus face plus. Deci, eu sunt pentru acest transfer. În uh, dramaturgia clasică franceză, în momentul în care se spune uh, nu te urăsc, înseamnă te iubesc. Cine este pentru? Helga. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Am terminat cu voturile. Și mai avem trei Uh, schimburi de opinii. Haideți să discutăm mai întâi despre punctul 4, raportul domnului e privind posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzută în acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Maroc. Domnule raportor, aveți cuvântul. Da, domnule președinte, acest acord de pescuit cu Marocul se ref, re, reprezintă unul dintre principale acorduri încheiate de Uniunea Europeană în acest domeniu și ne confruntăm acum cu o procedură de aprobare, dat fiindcă acest acord a fost încheiat și ni se cere nou acordul, aprobarea acestuia. Spre deosebire de dățile trecute, unde era vorba despre uh, acorduri mai mici care nu puneau probleme politice majore. Cred că acest raport cu privire la Maroc pune probleme legate de cantități și de uh, Uh, și la nivel politic. La nivel politic este vorba despre faptul că nu se vorbește despre Sahara Occidentală, iar la ora actuală știm că există unele încălcări în ceea ce privește această zonă la nivelul ONU, iar uh, această um, evitare este foarte rușinoasă, fiindcă, după părerea mea, aici se încalcă și legislația internațională iar uh, suma acestui acord reprezintă 25% din uh, creditele angajate în această politică de cooperare și de comerț, o sumă foarte mare, iar uh, noi de, ce, de câteva luni suntem în așteptarea unei reflexii de fond asupra acestui raport eh, despre îmbunătățirea la nivel de mediu înconjurător, de drepturile omului, de sprijin pentru dezvoltare pentru regiunile cele mai defavorizate. În raportul meu, în concluzie, eu solicit Comisiei pentru Pescuit eh, să propună Parlamentului respingerea acestui protocol și apoi să solicite comisiei să elaboreze un nou protocol care să se pună accentul pe mediul înconjurător și la nivel economic pe dezvoltarea tuturor populațiilor locale vizate și că acest nou racol, acord să respecte angajamentele occidentale luate la nivelul ONU în ceea ce privește Sahara Occidentală. Vă mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg, mai multe persoane doresc să ia cuvântul. Prima este doamna Muniz. Gracias, presidente todas las posiciones, evidentemente, en un Parlamento. Vă mulțumesc, doamna președinte. Desigur, într-un Parlament există diferite opinii, este un lucru de la sine înțeles. Dar, în momentul în care discutăm despre acte juridice, ar trebui să avem o atitudine consecventă. Ar trebui să respectăm prevederile legale. Domnule Alfonsi, vă respect, însă în raportul dumneavoastră se amestecă atât de multe criterii politice și juridice, încât până la urmă este vorba de un uh, amestec în care niciuna dintre afirmații nu se bazează pe lucruri uh, concrete. În primul rând, nu este vorba despre prelungirea unui, uh, de acceptarea prelungirii unui tratat de pescuit, nu discutăm de decolonizare, nu discutăm de uh, aspecte politice care se discută acum în cadrul ONU. Parlamentul uh, European, desigur, uh, își dorește continuarea procesului de decolonizare a Saharei de Vest. Este vorba de o fostă colonie a Spaniei, într-adevăr, dar în acest moment uh, nu discutăm despre, un, despre o zonă autonomă care ar trebui să treacă prin acest uh, proces. Dreptul internațional pur și simplu nu este respectat. Însă, acest lucru depinde de ce tratate, uh, despre, despre ce tratate discutăm acum. Este vorba de un tratat, de prelungirea unui tratat care există deja și Uniunea Europeană a ținut cont și de rezoluțiile Națiunilor Unite și Consiliul a ținut cont și de dreptul internațional și conform uh, dreptului uh, internațional pentru a fi uh, respectate drepturile popoarelor, atunci tratatul încheiat ar trebui să fie în beneficiul uh, populației din zona respectivă. Comisia a prezentat deja Parlamentului European garanții conform cărora zona respectivă care este acum uh, administrată într-un mod legitim sau ilegitim, așadar această zonă este astfel afectată de acest tratat, uh, încât populația să profite în urma acestui uh, tratat. Noi trebuie să continuăm colaborarea cu autoritățile și nu ar trebui să discutăm de fapt despre acest lucru în comisia noastră pentru uh, buget. Este vorba de un tratat de asociere în care se stabilește faptul că trebuie să fie respectat un cadru juridic pentru că, după cum am spus, uh, pentru Uniunea Europeană dreptul internațional este important și, conform uh, dreptului internațional, există niște prevederi foarte clare. Deci nu aveți dreptate în momentul în care spuneți că se încalcă dreptul internațional. Despre ce discutăm? Discutăm despre un acord în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și regatul Maroc, de fapt. Apoi, spuneți că suma uh, financiară din acest trat- uh, prevăzută în acest tratat ar fi foarte mare, dar în uh, comisie s-a examinat această problemă și nu este vorba până la urmă de procentul de 25% sau 10%, este pur și simplu o sumă negociată. Și apoi, se cere organizarea unei ședințe comune cu Comisia responsabilă pentru asistența pentru dezvoltare și cu Comisia pentru pescuit pentru a vedea dacă sunt respectate prevederile legate de um, protejarea mediului înconjurător. Dar, din nou, nu noi suntem competenți din acest punct de vedere. chiar trebuie noi aici, la Comisia pentru Bugete, să discutăm, să verificăm dacă aspectele legate de mediu au fost respectate sau nu. Chiar trebuie să luăm noi aici uh, hotărâri legate de lucrurile hotărâte în uh, procesul de asociere. de asociere. Îmi pare foarte rău. Dar, uh, după părerea mea, nu ați înțeles anumite lucruri Um, dacă vă folosiți de uh, această posibilitate să mergem pe acest drum. Este vorba de un uh, protocol, să negociem un tratat conform căruia avem toate garanțiile și uh, toate comisiile se vor asigura că este respectat dreptul internațional. În ultima ședință plenară, um, Parlamentul a luat o decizie împotriva amânării uh, acest, uh, acestui tratat. De fapt, amânăm un lucru care funcționează deja foarte bine și dacă acceptăm acest lucru, pur și simplu am avea posibilitatea ca pe viitor să uh, negociem un acord care să fie mai bun. Monsieur Haglund. Mulțumesc. Uh, colegul Haglund are cuvântul. Since I happen to be the Vă mulțumesc, domnule președinte. M-am gândit că aș putea să spun câteva cuvinte, ținând cont de faptul că sunt raportor în Comisia pentru Pescuit. În primul rând, primele două intervenții ne-au arătat foarte clar că nu este o sarcină ușoară să fii raportor pe marginea acestui dosar, deoarece foarte multe, uh, există foarte multe sentimente contradictorii și colegii tocmai ne-au demonstrat acest lucru. Sunt în mare de acord cu lucrurile spuse de colegul, de colega din partea socialiștilor în legătură cu ce ar trebui să facem noi și la Comisia Buget. Sunt multe uh, probleme ecologice legate de acest raport. Cei care nu cunosc lucrurile ar putea să citească uh, raportul care se referă la acest lucru, dar noi nu uh, trebuie să ne ocupăm în mod primordial de acest lucru. Sarcina noastră este să vedem dacă tratatul respectiv respectă dreptul internațional și aș putea să fiu de acord cu cele spuse în ceea ce privește Sahara de Vest, dar votul din plenară a rezolvat acest aspect. Dar principala noastră sarcină este să uh, evaluăm acest tratat din punct de vedere economic, deoarece noi suntem Comisia pentru Bugete și trebuie să vedem cum sunt cheltuiți banii um, contribuabilor. Și aș dori să vă spun câteva lucruri uh, conținute în raportul de evaluare a tratatului uh, actual. Concluzia generală a raportului de evaluare este următoarea. Rezultatele uh, perioadei primilor patru ani a tratatului de asociere cu Marocul, în ceea ce privește pescuitul, sunt uh, dezamăgitoare. Aceasta a fost și concluzia discuțiilor uh, din Comisia pentru Pescuit. Există diferite abordări uh, legate de tratarea acestei probleme. S-a unii sunt de părere că este vorba de o perioadă de tranziție pentru a ajunge la un acord mai bun, unii își doresc încheierea acestui tratat imediat însă se înțelege, s-a înțeles în cadrul Comisiei pentru Pescuit că este un tratat prost care ar trebui să fie înlocuit pe viitor cu un, de un tratat mai bun. Și la acest consens a ajuns uh, în comisia din partea tuturor, tuturor, uh, tuturor grupurilor politice. Și permiteți-mi să mai spun câteva lucruri în legătură cu aspectele economice. Evaluarea tratatului din, din punct de vedere economic s-a ajuns la concluzia că um, aici avem cea mai mare sarcină pentru uh, contribuabilii uh, europeni, cea mai mare povară. Se spune de asemenea că, din punctul de vedere al raportului între costuri și beneficii, acest tratat este cel mai puțin eficient dintre toate tratatele bilaterale referitoare la pescuit. Deci, într-adevăr, despre acest lucru ar trebui să discutăm în comisia noastră. Aceasta este sarcina noastră primordială și sper că nu vom intra în această dezbatere legată de uh, Sahara de Vest, pentru că știm foarte bine că nu vom rezolva această discuție aici, nu vom rezolva nici aspectele legate de mediul înconjurător. Oricum, domnule președinte, aceste lucruri mă îngrijorează pe mine și aici ar trebui să avem o poziție foarte clară. Este vorba de un tratat care, din punct de vedere economic, nu, este, uh, nu poate fi sprijinit. Din uh, pe baza unor motive politice, am putea să spunem că nu este un semnal foarte bun să avem o atitudine prea strictă față de Maroc. Dar în 1999, de exemplu, am, uh, am oprit un tratat tocmai din uh, motivele enunțate. Colaborarea noastră cu Maroc este este importantă. Marocul este un uh, partener important din Africa de Nord, însă cred că ar trebui să discutăm despre aceste relații din punctul de vedere al uh, politicii de vecinătate al Uniunii Europene. Poate există beneficii pentru părți interesate din Spania, dar nu pentru întreaga Uniune Europeană. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Giovanni Lavia. Mulțumesc, domnule președinte. Unele aspecte ridicate de antevorbitorii mei uh, se bucură și de sprijinul meu. Scopul uh, comisiei noastre nu este să discute aici uh, fondul acordului. Aceasta este competența Comisiei pentru Pescuit. Și nici nu cred că ține de competența noastră să dezbatem uh, caracterul uh, compatibil la nivel juridic al acestui acord cu uh, dreptul internațional. Avem deja un aviz juridic de la Comisie, unul de la ONU și altul de la Consiliu și, bineînțeles, de la Comisia, de la, scuzați, Serviciul Juridic al Parlamentului European. Deci nu se cade să, să ne exprimăm noi părerea, fiindcă nu suntem competenți aici. În ceea ce privește um, acest uh, aviz, acest, cred că ar trebui, cred că există loc de îmbunătățire și revizuire. Ar trebui să mai analizăm acest document. Așa cum s-a spus uh, și la plenară, a fost respins uh, raportul domnului Daf și a celorlalți prin care se cerea și se cerea curții de justiție să emite un aviz. Nu putem relua acest vot. Oricum, nu cred că aici intervenția curții ar avea vreun rost, fiindcă prelungirea uh, expiră în februarie 2012 și până atunci nu ar fi dat Curtea Europeană de Justiție vreun răspuns, vreo hotărâre în acest sens, deci nu cred că ne-ar fi de niciun folos. Eu uh, aș dori să îl uh, rog pe domnul Alfonsi să țină cont de rezultatele acestei dezbateri, să-și revizuiască părerea și uh, să se limiteze la competențe. Merci, mon cher collègue Estelle Grelier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 Mulțumesc. Doamne, domnule Haglund, veți să răspundeți colegii noastre? Ați eh, cerut cuvântul pentru a răspunde colegii noastre? Vă rog. Doamna Gardi Saval. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac câteva observații. Nu sunt deloc de acord cu domnul Alfonsi în ceea ce privește acest aviz la nivel uh, formal. Uh, este redactat uh, astfel încât e foarte greu să ne dăm seama de ce ar trebui amendat. După mine, după justificare, avem un alineat care începe cu also și de asemenea. Iar, uite, la noi la Comisia pentru Bugete suntem tentați să intervenim pe fond, ceea ce nu ține de competența noastră. Noi trebuie să discutăm chestiunile bugetare. Iar acest aviz nu are nicio argumentație bugetară. Iată de ce ar trebui să votăm împotriva protocolului de a acestui acord. Singurele comentarii care se fac este că este vorba de un acord, de o, cu o sumă foarte mare, dar așa au stat lucrurile până acum și cel anterior era propunea sume la fel de mari, 20% din linia bugetară. Bun, dar nu este un argument pentru respingerea transferului acest, acestui credit, acestor credite. Este vorba de un acord de proporții, iar linia bugetară pentru pescuit uh, nu este foarte substanțială, însă acestea nu sunt motive suficiente pentru a respinge acest transfer. Aș dori, deci, să știu dacă există vreun, argumentație bugetară. Poate Comisia spune că uh, dacă folosim banii așa, atunci nu mai avem bani pentru alte. Acest ar putea să fie un argument bugetar. Dacă nu avem un astfel de argument, atunci nu văd de ce noi, la Comisia pentru Bugete, să emitem un aviz. Mulțumesc. Salvador Gariga. Domnule președinte, antevorbitorii mei uh, au prezentat uh, argumentele, nu vreau să devin aici uh, această chestiune una strict spaniolă. Sunt de acord cu antevorbitorii mei și anume că nu are rost să aducem la oaltă lucruri atât de diferite cum ar fi uh, pescuitul și drepturile omului. cred că ar trebui să ne limităm la aspectul bugetar. Întotdeauna am avut uh, raportori care se ocupau și de subiecte legate de pescuit la, în Comisia pentru Buget, dar până acum nu s-au încurcat borcanele. Cred că cel mai bine ar fi să ignorăm pur și simplu această recomandare și să votăm pentru acord. Cu alte cuvinte, ar trebui să, res, să respingem recomandarea de a ne opune acordului de pescuit și aici ofer aceleași motive ca antevorbitorii mei. Mulțumesc, domnule Haglund, să luați cuvântul, după care dau cuvântul în final domnului raportor, domnule Haglund. Mulțumesc! Este la, văd că nu mai este în sală, dar vreau să vă spun că consecințele vor fi următoarele. Vom plăti pentru timpul, pentru perioada de anul acesta. Chiar dacă acordul va fi reziliat, vom plăti pentru anul acesta, ceea ce acordul expiră în februarie, ceea ce înseamnă că până votăm noi în plenar uh, ceea ce se va întâmpla în luna iunie, fiindcă e vorba și de negocierile în uh, Comisia pentru Pescuit, uh, unde se unde se există o opoziție, ceea ce înseamnă că se va vota în ianuarie, ceea ce înseamnă un an până la expirarea acordului cel puțin noi vom plăti, deci noi vom plăti pentru 11 luni, dacă nu pentru 12, 11 în loc de 12. Deci iată care sunt consecințele votului, dacă votăm da sau nu, este vorba despre acest lucru. Iar în ceea ce privește colegii spanioli și referirile făcute la aspectele economice, aș fi vrut să uh, mă ascultați când va vorbi despre evaluările economice, aspectelor economice, fiindcă dacă votăm da, înseamnă că acceptăm faptul că avem un raport de evaluare pe care îl solicită Comisia și care arată că acest acord nu este sustenabil economic. Iar dacă spunem că totul e în regulă, dacă votăm da, atunci acesta este semnalul pe care îl transmitem și anume că noi acceptăm să cheltuim în acest fel banii contribuabililor. Eu vă pot trimite, dacă vreți, partea explicațiilor economice de la Comisia pentru Pescuit vă trimit în această după-masă și acolo veți vedea că aglomerația economică nu este părerea mea, ci este uh, părerea unei evaluări obiective într-un raport pe care, o puteți, pe care îl puteți citi dacă doriți, o să vi-l pun la dispoziție. Acestea sunt aspectele economice, bineînțeles, o să înaintez amendamente în acest sens pentru a introduce toate aceste aspecte, fiindcă uh, eu cred că noi um, asta avem datoria să facem, să analizăm aspectele economice ale acordurilor încheiate și în acest caz uh, apar foarte multe probleme. Mulțumesc! Domnule raportor, uh, ce concluzii trageți? Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă spun că nu e nici vina mea, nici vina dumneavoastră dacă, iată, ni se prezintă acest raport negociat acum câteva luni și care uh, expiră înainte să votăm noi în plenară. Dacă urmărim raționamentul celor care au ridicat această chestiune, ar trebui să acceptăm tot, totul numai să fie a posteriori. Iar Comisia poate să facă ce dorește apoi și uh, Parlamentul uh, nu face decât să-și dea după aceea acordul, totul ar fi foarte bine, dar uh, trebuie să ne asumăm o răspundere astăzi, fiindcă acest raport este important uh, prin prisma sumelor, uh, iar comisia noastră este obligată să ia în considerare acest lucru și este important prin principiile pe care le aduce în discuție, dar fiind că dacă ascultăm cu atenție ce dorește contribuabilul, ne dăm seama că dorește să fim chipzuiți în ceea ce privește cheltuirea banului său, dar și în ceea ce privește regularitatea plăților. Iar aici ni se propune să facem cheltuieli care se opun principiilor internaționale, iar bineînțeles acest lucru poate stârni probleme și la Comisia de, pentru Bugete, cel puțin sper eu acest lucru. Și nu este vorba doar de re, caracterul reglement, reglement, reglementaritatea juridică a cheltuielilor și să vorbea și despre obiectivele noastre. Obiectivele dezvoltării durabile este un obiectiv uh, care trebuie să stea la capătul deciziilor pe care ni se cere să le aprobăm și mulțumesc domnului Haglund care, dat fiindcă este și membru al Comisiei uh, pentru Pescuit, a putut să ne prezinte acest dosar mai în profunzime și, a, și ne-a atras uh, atenția că există și problema Uh, plăților uh, reglementare sau nu uh, și compatibilitatea cu obiectivele dezvoltării durabile care au fost aprobate în, aprobate în, aproape în aproape în unanimitate sau chiar în unanimitate în Parlamentul European. Și vreau să vă atrag atenția asupra următorului fapt. Poziția uh, această, această poziție politică a LSFR-ului în ceea ce privește uh, Uh, sudul Mediteranei. De 30 de ani ne comportăm astfel și iată unde am ajuns. Iată unde am ajuns în Tunisia, Libia și iată unde am ajuns și în alte regiuni și în alte țări. Și cred că dacă am renunțat la principiile noastre, am face un pas politic greșit pe viitor uh, și din motive de mediu, iar grupul nostru e foarte sensibil la aceste uh, motive și din motive politice, și, dar când ne ocupăm de buget înseamnă că facem și politică, când este vorba de chestiuni și de mize foarte importante, este important să să împiedicăm astfel de decizii, fiindcă noi suntem pilonul democratic al Uniunii Europene și datoria noastră este să atragem atenția a celorlalte instanțe ale Uniunii Europene că trebuie să se respecte mai întâi de toate democrația. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Comisia AFET, uh, Comisia AFET nu s-a solicitat să emită un aviz. Domnule Haglund, Comisia AFET s-a solicitat emiterea unui aviz? I think that, uh, I... Domnule președinte, nu. Și știu că s-a insistat să ajungem la alte concluzii în acest for, dar eu aș fi crezut că acest, acest punct ar fi fost rezolvat la ultimul vot uh, din uh, plen. Știu că există o minoritate care uh, au altă părere, dar nu este uh, foarte constructiv să ne concentrăm asupra acestui fapt în continuare. Nu s-a solicitat un aviz din partea Comisiei AFE, dar cred că Asta ar uh, readuce la viață dezbaterea cu privire la Sahara Occidentală. Avem o, și nu este dezirabil. Va fi un aviz din partea DEVE și din partea nostru și un aviz din partea Comisiei pentru Mediu. Până acum, Comisia pentru Mediu nu a fost interesată să ne dea un uh, aviz. Mulțumesc, domnilor raportori. Avem doi raportori în sală, avem noroc și Concluzia pe care trebuie să o tragem este că de fiecare dată când uh, avem de-a face cu uh, acțiuni externe ale Uniunii Europene care vizează o regiune uh, sensibilă la nivel politic, trebuie să avem și avizul AFET. Așa cum a spus domnul Alfonsini, bugetul înseamnă politică. Eu aș spune că bugetul este miezul politicii, dar noi nu suntem specialiști în chestiuni de afaceri externe noi um, am făcut același lucru în relațiile cu Palestina, conflictul israeliano-palestinian, înainte de a ne asuma o poziție. Am uh, colaborat foarte strâns cu Comisia pentru Afaceri Externe și cu Comisia DEVE și am avut chiar și o misiune um, comună, am am avut o delegație comună la fața locului pentru a vedea cum se desfășoară de la... Uh, noi, noi nu putem să ne dăm uh, să ne dăm cu părerea cu privire la Sahara Occidentală sau relațiile israeliano-palestiniene, să, să spunem noi în ce fel poate uh, chestiunea politică să afecteze relațiile de pescuit și relațiile economice. Și vă propun uh, că după ce am dat cuvântul uh, colegilor noștri, la o următoare ședință a președinților de comisie să se propună acest lucru. În ceea ce privește calendarele, 14 octombrie este data limită pentru amendamente la ora 10, votul la Comisia Buget uh, va avea loc pe 7 noiembrie și pe 22 noiembrie în Comisia pentru Pescuit. Mulțumesc, domnule raportor, raportor și trecem la punctul 5, de vorba de candidatura Croației la aderarea la Uniunea Europeană. Göran Fer este raportorul nostru. First committee. Da, mulțumesc. Este un aviz către Comisia AFEC în ceea ce privește aderarea Croației. După cum știți, tratatul a fost încheiat. Este, suntem în procedura de ratificare în statele membre și de acord în Parlament. Uh, vor, vor fi două rapoarte, unul formal cu privire la uh, acord și un raport din inițiativă cu privire la, in, la implicațiile politice ale acestei aderări. Și pentru acest raport urmează noi să oferim un aviz situația este următoarea. Trebuie să votăm acest raport pentru a putea avea un vot în plen la finalul lui noiembrie sau pe 1 de, sau la începutul lui decembrie, pentru că după aceea uh, noul uh, parlament uh, care va fi votat în decembrie în Croația va putea să ratifice tratatul astfel încât să se poată uh, organiza referendumuri și apoi uh, Croația să poată adera în 2013. Comisia de bugete și au existat delegații ale Comisiei pentru buget și control bugetar în Croația, au fost delegații de succes, chiar dacă cele două comisii nu au fost într-un totul de acord asupra concluziilor acestor delegații, dar cred că în mare parte suntem de acord. Ce am încercat să facem a fost să facem față, să ne ocupăm numai de aspectele economice și bugetare. Există o serie de critici în acest sens, mai există zone în care Croația trebuie să își continue eforturile, dar nu într-o așa măsură încât să pună în pericol acordul nostru cu privire la aderarea la Uniunea Europeană. Însă dacă deși dacă noi spunem că este în regulă, asta nu înseamnă că totul este în regulă. Mai există unele lucruri de făcut. În aliniatul 2 uh, subliniem nevoia de modernizare a economiei, de îmbunătățire a competitivității și de diversificare, pentru că aceasta este una dintre problemele lor. Depind în mod complet de uh, turism, trebuie să-și diversifice economia și trebuie să planifice utilizarea fondurilor structurale pentru a obține această diversificare încă unele dintre concluziile delegaților. Suntem în continuare preocupați de, de capacitățile administrative și de absorpție ale Croației în um, momentul în care fondurile de preaderare vor deveni uh, fonduri uh, de membru de plin uh, și este vorba de sume mult mai mari și așadar de capacități necesare mult mai mari. Deci, uh, la nivel central, uh, există capacități, dar la nivel regional și local uh, capacitățile administrative sunt încă slabe. Ajungem la concluzia că este necesar să oferim o uh, asistență financiară temporară pentru a ajuta Croația să-și îmbunătățească uh, um, capacitățile administrative și juridice pentru ca ei să poată face asta înainte de aderare. Același lucru este valabil pentru facilitatea Schengen. Au nevoie de sprijin specific pentru a consolida uh, controlul frontierelor. Iar dacă, după cum știți, dacă ați văzut harta, Um, frontiera Croației este foarte lungă și este una cu state controversate, precum uh, Serbia, Bosnia, Kosovo, uh, Macedonia și așa mai departe. Așadar, uh, protecția frontierelor este un lucru foarte important. Aliniatul 6 este probabil cel mai important. Salutăm faptul că au devenit din ce în ce mai eficienți în lupta împotriva corupției. După cum știți, au existat acțiuni împotriva unei serii întregi de, de politicieni destul de uh, influenți, inclusiv un fost prim-ministru. Așadar, au fost eficienți în, în ceea ce privește combaterea corupției. Însă, corupția este în continuare o problemă, nu numai la nivelul cel mai înalt, ci la toate nivelurile din societate. Deci ei trebuie să își îmbunătățească uh, Uh, situația așadar aici. Am verificat cu ambasadorul Croației și până acum nu a existat nici măcar un singur caz de fraudă în ceea ce privește fondurile europene în Croația, iar acest lucru nu poate fi decât lăudat. Ultimele aliniate de la 8 până la 12 sunt Uh, în ceea ce privește cadrul financiar multianual și uh, perspectiva bugetară. Când am adoptat acest cadru financiar uh, multianual, începând cu 2007, aderarea Croației nu a fost luată în considerare. Consiliul a discutat problema Croației, iar ideea lor este ca de obicei ca Um, costurile de aderare să fie făcute prin realocare de sume. Nu, nu ni se pare uh, viabil, este vorba de sute de milioane, nu este vorba de sume mici și de, și de multe ori ne-am certat pentru 5, 10, 15 milioane. Sunt foarte mulți bani și nu credem că este o poziție viabilă, nu credem că trebuie să se întâmple așa lucrurile. Uh, acela, acest lucru fiind valabil și pentru 2013, pentru acest cadru financiar multianual, dar și pentru perioada de după 2013. Și din punct de vedere, ni se pare oarecum jenant, să spunem, Croației, iată, nu sunteți chiar așa de importanți uh, încât să obținem fonduri noi, uh, le spunem, vă, avem bani pentru voi dacă, le găs, dacă îi găsim altundeva. E bine, nu este un mesaj bun. Iar uh, și uh, acest lucru ar putea să aibă influență asupra referendumurilor. Deocamdată, uh, referendumului situația este deocamdată pozitivă, dar s-ar putea schimba. Așadar, este nevoie de o revizuire a cadrului financiar multianual și, de asemenea, spunem că salutăm Uh, Croația și uh, o invităm să facă parte din uh, discuțiile cu privire la următorul cadru financiar multianual prin intermediul de asemenea unor deputați cu statul de observator. Aceasta este propunerea. Mulțumesc, domnule raportor. Inge Gresle are cuvântul. von Mulțumesc. Avizul raportorului mi se pare bun Permiteți-mi să spun că am fost chiar surprins în mod plăcut. Însă aș dori să atrag atenția asupra problemelor pe care le avem deja cu, alt, cu vechi state membre, Grecia, de exemplu, și uh, cu corupția și cu uh, faptul că nu funcționează justiția. Și aici mă refer la România și Bulgaria. De aceea aș dori să uh, solicităm comisiei ca rapoartele de monitorizare să fie puțin mai uh, puțin înflorite, să spun așa, și să fie mult mai clare. Să solicităm așadar comisie ca rapoartele de aderare să fie atât de clare încât noi să ne putem da seama de progrese. La ce mă refer? De exemplu, în Croația um, blocajul în justiție este o problemă, într-adevăr. Când mergi acolo, Um, și uh, cer cifre și vezi ce întârzieri au loc în uh, justiție uh, și câte cazuri sunt întârziate, este incredibil. Iar dacă nu punem accentul pe asta, nimeni nu va face nimic în acest sens. Aceste lucruri sunt utile pur și simplu pentru a crea presiune. Am putea, poate, să introducem o Uh, propoziție cu privire la îmbunătățirea raportării în rapoartele de, adresa, de aderare pentru ca în, din aceste rapoarte să reiasă dacă s-au făcut progrese sau poate chiar regrese. Vă mulțumesc! Mulțumesc! La fel ca aceste stress tests pentru uh, bănci, Uh, ar trebui să facem același lucru și la nivelul statelor uh, în ceea ce este corupția, doamna Ienski. Nadejda, deci, da, ai cuvântul. President, I would like to congratulate uh, Mr. Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să-l felicit pe domnul Fern pentru sugestiile făcute în acest proiect de raport. Din păcate nu am avut suficient timp pentru a studia toate implicațiile bugetare legate de aderarea Croației, așa că o să am câteva remarci acum. În primul rând, dintr-un punct de vedere personal, aș dori să-mi exprim speranța în uh, sensul că Croația va crea structurile administrative care să funcționeze complet pentru a putea absorbi uh, fondurile europene și sprijin acest punct de vedere propunerea doamnei Gresle. Uh, Sprijin uh, o abordare bazată pe stimulante, stimulante și sancțiuni, însă nu ar trebui să abuzăm de acest lucru, lucru riscant în anumite cazuri. Cu toate acestea, cred că um, lucruri, uh, facilități tranziționale ar putea să aibă un efect pozitiv. Mă îngrijorează puțin faptul că nu s-a ținut cont de poziția Croației în ceea ce privește uh, perspectiva financiară multianuală. Îl sprijin pe domnul Ferm în opinia pe care o are uh, de a nu recurge la realocări bugetare pentru aderarea Croației. Acestea ar fi primele remarci. Poate mai târziu, când voi studia mai în detaliu acest raport, vă voi putea da mai multe opinii. Vă mulțumesc. Da, monsieur... Mulțumesc, Nadeja, domnul Bocroș. Uh, just... Vă mulțumesc foarte pe scurt. În primul rând, Sprijinim din inimă aderarea Croației la Uniunea Europeană, deși este adevărat ceea ce se spune în raportul domnului Goran, aderarea la Uniunea Europeană este doar primul pas pe un drum foarte lung. Acest lucru este adevărat pentru foarte multe state unde există corupție, unde există probleme legate de statul de drept. De fapt, din ce în ce mai multe probleme și uh, Trebuie să subliniem acest lucru, dar să nu mergem prea departe cu această accentuare. Trebuie să găsim un echilibru delicat și sunt sigur, Găran, că vei uh, transmite mesajul adecvat, dar să nu um, dăm un mesaj greșit din partea țărilor care sunt deja membre în Uniunea Europeană. Eu am o părere puțin diferită în ceea ce privește bugetul. Sunt de acord că este vorba de o sumă mare de bani și nu are dreptate în acest punct de vedere, dar nu aș spune că ar trebui să găsim noi fonduri în totalitate. Am putea să găsim noi resurse și am putea să realucăm anumite fonduri. Trebuie să ținem cont uh, de acest lucru nu transmite, după părerea mea, în mod neapărat un mesaj greșit, pentru că croații știu foarte bine că exact același lucru s-a întâmplat în ceea ce privește ultimele două extindere ale Uniunii Europene. Deci nu este vorba neapărat de un mesaj negativ și nu cred că va afecta referendumul care va fi organizat în curând. Din păcate, criza monedei euro are, o, are un impact mult mai negativ asupra apărărilor cetățenilor din Croația și dacă este să citiți mass media din Croația, puteți să vedeți că deja o mare majoritate a intelectualilor se opun aderării. Deci această criză are un impact mai mare. Ne, ne-ar îngrijora mai mult, este mult mai îngrijorător decât orice mesaj pe care l-am transmite noi. Deci, poate dacă veți ține seama de acest lucru, mesajul nostru va fi unul foarte bun și foarte bine formulat. Mulțumesc, domnule raportor, aveți cuvântul. I'll be very brief. Da, foarte pe scurt. În primul rând, doamnei Gresle, uh, sunt de acord cu dumnei. Cred că ar fi foarte bine dacă ar înainta un amendament. Uh, termenul de depunere a amendamentelor este 27 octombrie, deci poate să facă acest lucru până atunci. Cred că nu există diferențe mari între noi de altfel. Același lucru este valabil și cu doamna Năienski. Ceea ce privește cele spuse de domnul Bocuș, într-adevăr, situația este una delicată. Acest lucru este sigur. Um, croații sunt și ei îngrijorați de criza economică din zona euro și din Europa în general. De aceea doresc să fiu cât mai echilibrat în acest raport. Da, după cum am spus, ar trebui să exprimăm criticile când uh, acest lucru este necesar, dar dacă exprimăm prea multe critici, acest lucru va avea un impact, desigur, asupra situației din Croația. Ei verifică cu foarte mare atenție toate cele spuse de noi și hotărâte de noi în acest Parlament. Urmăresc zilnic cine ce spune despre Croația și se raportează despre aceste lucruri în presa din uh, Croația. Și, deci trebuie să fim atenți și voi fi atent. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Așa cum a spus Căran, vă reamintesc că data de 27 octombrie este termenul limită pentru amendamente. Pe 7 noiembrie vom adopta acest aviz și raportul va fi adoptat la FED pe 14 noiembrie pentru a adopta o rezoluție în plenară la uh, luna decembrie și Goran ne-a reamintit uh, care sunt următoarele etape, semnarea acordului, aderarea um, pentru prietenii noștri croați. Ultimul punct. Ne întoarcem la Barbara, care e foarte ocupată acum în discuții cu coordonatorul șef, care ne va prezenta două proiecte de mobilizare a Fondului European de Ajustare la Globalizare, unul pentru Austria și altul pentru Grecia. Doamnă raportor, aveți cuvântul. Grazie Presidente, sarò breve. Mi compiaccio di vedere come fino a pochi minuti... Vă mulțumesc, doamnă președinte, voi fi foarte succintă. Da, sper că vom avea o dezbatere interesantă. Um, și, din păcate, văd că foarte multă lume a părăsit sala în acest moment. Mi se pare că PP-ul sprijină acest fond european și sprijină ideea de solidaritate cu cetățenii europeni. chiar dacă există, desigur, și uh, opiniile socialiste sunt foarte bine reprezentate în, acest, uh, în această comisie. Eh, più piccole per eh, due nazioni sicuramente. Oricum, acum discutăm de sume mult mai uh, mici care urmează să fie cheltuite în uh, două state care poate nu sunt atât de importante ca și Franța. Oricum, prim, prima țară este Austria este vorba de um, 500 de doi uh, muncitori concediați provenind din uh, 700 de companii și este vorba de 50 de milioane de euro. Nu, 3,6 milioane de euro. A doua cerere din partea, pentru Grecia, 642 de lucrători care lucrează în industria în detaliu. Este vorba de 2 milioane 900 de mii de euro aproximativ. Nu știu dacă doriți să înainteți amendamente privire la aceste două mobilizări. Pe 20 octombrie data limită pentru depunerea amendamentelor, 7 noiembrie vot la Comisia pentru Bugete și uh, vot în plenară în noiembrie. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă raportor. Dorește cineva să ia cuvântul, să adreseze întrebări, domnule raportor? Nu? Bun. Atunci, vă reamintesc că Termenul pentru depunerea amendamentelor pentru aceste două dosare este 20 octombrie. Pe 7 noiembrie vom primi avizul Comisiei pentru Ocupare. Pe câteva zile mai târziu vom adopta proiectul de raport pentru a ajunge în plenară în noiembrie. Dragi colegi, am lucrat din greu săptămâna trecută și săptămâna asta. Iată că acum reușim să terminăm mai devreme și le dăm liber și interpreților și colaboratorilor noștri. Și Uh, confirm faptul că s-a anulat reuniunea de joi și de luna viitoare. Deci, facem economie cu două ședințe. Uh, ne putem ocupa de alte subiecte și, înainte de a încheia ședința, vreau să mulțumesc secretariatului pentru activitatea sa titanică, fără de care nu am putut să ne respectăm termenele. Ședința s-a încheiat.